wait for members. Dear colleagues, good morning. Um, good afternoon, actually, yes. Dragi colegi, bună ziua. Bun venit domnului vicepreședinte Vitor Constanțiu. Însă, înainte să trecem la dialogul cu BCE, permiteți-mi să vă cer să adoptăm ordinea de zi și am un scurt raport privind negocierile interinstituționale de desfășurare. 28 martie am avut un, tri- un uh, trialog privind regulamentul privind fluxul de plăți în numerar. Am discutat domeniul de aplicare al acestui regulament, analiza risc, uh, riscurilor, pentru a clarifica și necesitatea de a ține Uh, seama de gestionarea, de evaluarea riscurilor în uh, contextul directivei de combaterea spălării de bani. Există, po, sunt posibile derogări de la normele generale în cazuri bine precizate. Am discutat de asemenea necesitatea de a avea căi de atac uh, eficace fluxul de informații între autoritățile competente, de, de exemplu, de asemenea a fost uh, discutat. Am uh, cerut și crearea unor interfețe între unitățile de investigare financiară și sistemele informatice vamale. Există păreri divergente când vine vorba de perioada transmiterii informațiilor între autoritățile competente, deși ambele părți au dat dovadă de flexibilitate. Este nevoie de o evaluare ulterioară din partea Comisiei când vine vorba de interconectare. Parlamentul European s-a declarat deschis să accepte o perioadă de timp mai lungă pentru punerea aplicare a acestei uh, interconectări. Durata păstrării datelor. Consiliul și-a păstrat poziția din uh, directiva de combatere a spălării de bani. Va trebui să vedem dacă este posibil o altă uh, flexibilitate în ceea ce privește penalizările. Trebuie trebuie să fie uh, alegerea celui mai favorabil cadru legislativ. Următorul dialog tripartit va avea loc în data de 30 mai. 30 uh, mai. Și acum trecem la prezentarea raportului anual BC pe anul 2017 și suntem bucuroși să-i putem spune bun venit astăzi vicepreședintelui Vitor Constanțiu nu este vorba de o prezentare normală a raportului anual BCE, este o reuniune specială. Ține seama de faptul că mandatul domnului Constanțiu, în calitate de vicepreședinte al BCE, se va încheia în data de 31 mai. Drept urmare, este vorba de ultima dată când va apărea în fața Comisiei Econ, după nu doar 8 ani petrecuți în calitate de vicepreședinte al BCE, dar 18 ani în calitate de membru al Consiliului Guvernatorilor BCE. Aș dori să vă mulțumesc pentru rolul pe care l-ați avut, pentru contribuțiile dumneavoastră la acțiunile esențiale ale BCE de păstrare a integrității zonei euro, de garantarea stabilității financiare și a prețurilor și, desigur, nu doar a stabilității prețurilor, pentru că, după cum știm cu toții, Banca Centrală Europeană a fost o instituție de importanță decisivă și rolul dumneavoastră personal de asemenea a fost unul esențial. Vă mulțumesc uh, pentru contribuția personală și vă urez toate cele bune pentru viitor. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Constanțion. După cum știți, raportul anual al BCE a fost publicat la ora 15 pe pagina de internet a Băncii Centrale Europene se referă la politica monetară BCE, evoluțiile economice, prezintă activitățile eurosistemului defalcată pe diferitele domenii de competență. În plus, există și o anexă cu răspunsurile BCE la observațiile și întrebările Parlamentului European pe anul 2016. Aceste două um, documente au fost transmise membrilor Comisiei uh, uh, ECON, au devenit publice astăzi, uh, erau, făceau obiectul unui embargo până la ora 15 astăzi, acum sunt publice și acum permiteți-mi să dau cuvântul vicepreședintelui Constanțiu. Știți care este procedura pe care o respectăm. Avem perioada de câte 5 minute, deci domnule vicepreședinte Constanțiu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc în mod special și pentru cuvintele uh, călduroase de bun venit și pentru urările orientate înspre viitor. O să încep prin a spune că sunt într-adevăr onorat să mă aflu aici pentru ultima dată în fața Comisiei dumneavoastră pentru a vă prezenta raportul anual al Băncii Centrale Europene pe anul 2017 în calitate de vicepreședinte al BCE. Aș dori să mulțumesc în mod personal tuturor membrilor Comisiei Econ pentru dialogul rodnic pe care l-am avut în ultimii 8 ani. Lumea s-a schimbat uh, mult în această perioadă. La fel s-a schimbat și bence criza și în mod specific necesitatea de a face față riscurilor reprezentate de o inflație foarte redusă sau chiar a riscului legat de deflație, a trebuit să ne, să ne-a cerut să ne modificăm setul de instrumente pentru a ne îndeplini mandatul. Fără aceste politici curajoase, care respectă, care respectă mandatul nostru legal, Uniunea Monetară s-ar fi putut să, să, ar fi putut să se prăbușească. În calitatea de membru al, uh, de vicepreședinte al BCE și de membru al Consiliului de Guvernator al BCE, sunt mândru că am putut să contribui la aceste uh, politici. Însă aș dori să vă aduc aminte că uh, nu am încheiat acest proces de reformare a Uniunii Monetare, care face obiectul în continuare unor amenințări existențiale. În calitate de legitor, ați contribuit și dumneavoastră la aceste reforme și sper și am încredere că veți continua să faceți tot ceea ce este nevoie pentru a definitiva o uniune economică și uh, monetară solidă și de succes. Pe parcursul anilor ați acordat BCE responsabilități suplimentare și rolul dumneavoastră de a ne trage la uh, răspundere reflectă această evoluție și dialogul cu Parlamentul European va reprezenta o prioritate de vârf pentru Banca Centrală Europeană. Există deja această practică bine stabilită de a vă răspunde în scris uh, rezoluțiilor uh, conținute în rapoartele anuale anterioare. După cum a menționat președintele Comisiei Econ, am publicat aceste răspunsuri scrise pe pagina noastră de internet astăzi. În remarcele mele o să discut impactul deciziilor noastre asupra economiei zonei euro în anul 2017, apoi mă voi referi la rolul esențial al sectorului financiar pentru transmiterea eficientă a politicii monetare și mă referi la condițiile în care sectorul uh, financiar poate uh, susține creșterea economică. Inflația, din păcate, în anul 2017, în ciuda creșterii economice, este în continuare redusă și preconizăm că va crește doar gradual pe termen mediu. Și în acest context, ținând seama de asemenea de necesitatea de a fi răbdător, persistent și uh, Uh, prudenți când stabilim politica monetară, ne-am recalibrat măsurile de politică monetară. Această recalibrare păstrează un grad larg de expansiune monetară de care avem nevoie pentru a ajunge la o um, revenire a ratelor inflației la obiectivele stabilite de noi. La începutul anului 2017, redresarea zonei euro a fost um, uh, puternică, și la jumătatea anului creșterea de fapt a crescut și mai mult și PIB-ul a crescut mai repede decât preconizasem anterior. Probabilitatea unor scenarii uh, care ar duce la riscuri deflaționiste au dispărut în mare parte. Drept urmare, ne-am uh, modificat orientările uh, de viitor și am uh, înlăturat orice referire la o posibilă reducere a ratei de dobândă. Înspre sfârșitul acestui an, anului respectiv, inflația se apropia de obiectivul nostru, de obiectivul nostru. Cu toate acestea, prețurile nu au crescut prea repede și uh, um, inflația subiacentă, încă nu suntem convinși că va fi în creștere. Tocmai de aceea am luat uh, decizii. De exemplu, în anul 2000, în, în octombrie, am uh, spus că vom reduce la 30 de milioane de euro programul de, de achiziționare a activelor, începând cu ianuarie acestui an. În același timp, am uh, extins orizontul intenționat al acestui program de achiziționare a activelor până la sfârșitul lui septembrie 2018 sau dincolo de septembrie 2018 până când um, Consiliul Guvernatorilor va considera că inflația se apropie de uh, obiectivul stabilit. În uh, același timp, am uh, stabilit ca cel puțin până la sfârșitul anului 2019 să continuăm cu procedurile de licitare publică a ratelor de interes cu acordare completă și am spus foarte clar care vor fi politici, politici, politicile noastre de reinvestire. În anul 2017, măsurile de politică monetară au continuat să sprijină condițiile de creditare pentru companii și pentru uh, gospodării. Ținând seama de măsurile luate de la jumătatea anului 2014 până în octombrie 2017, impactul general asupra PIB-ului din zona euro și asupra inflației am estimat că se află, se ridică la 1,9 puncte procentuale uh, pentru perioada dintre 2016 și 2020. Și acum o să mă refer la rolul sectorului financiar pentru transmiterea politicii noastre monetare. Structura de finanțare a sectorului privat nefinanciar s-a schimbat în mod uh, profund în ultimii 10 ani. Are un um, rol central în uh, transmiterea politicii monetare uh, economiei reale și în gradul de a rezista la șocuri. Spre deosebire de Statele Unite, unde o finanțare bazată pe piață este preponderentă, în zona euro economia s-a bazat mai mult pe finanțare din partea băncilor Însă și în Europa s-a ajuns la o schimbare dramatică, pentru că sursele de finanțare nebancare au devenit tot mai importante de la începutul crizei financiare. Activele totale ale fondurilor de investiții în, pro- în procent față de uh, activele totale ale băncilor au crescut de la 16% în 2007 la 44% anul trecut. Uh, procentul uh, creditelor bancare din uh, din suma totală a finanțării externe a companiilor pe anul 2017 a reprezentat doar 12%. Și ținând seama doar de uh, instrumentele de datorie, excluzând orice instrumente care se bazează pe acțiuni, atunci procentul creditelor bancare a reprezentat doar 28% din întreaga finanțare externă a, a societăților comerciale. Măsurile de politică monetară luate de la mijlocul anului 2014 au avut un impact decisiv asupra transmisiei bazate pe bănci. Estimările noastre ne uh, sugerează că, uh, că aceste credite nefinanciare acordate societăților comerciale ar fi, fără măsurile noastre, în lipsa măsurilor noastre, ar fi fost la un nivel de uh, 50% um, și acest lucru a fost util mai ales societăților comerciale care nu aveau uh, un acces atât de bun la emiterea de titluri uh, de uh, valoare și uh, măsu- programul de achiziție a, a activelor a, a BCE a fost foarte util din acest punct de vedere reducerea costurilor de finanțare și un, mai bun, și un acces mai bun la finanțare atât pentru întreprinderile mici și mijlocii, dar și pentru, pentru cele de dimensiuni mai mari, sunt, sunt esențiale pentru mai multe investiții și astfel se poate îmbunătăți și rezistența economică. Băncile astfel au putut să aibă un spațiu mai mare în uh, bilanțul propriu și au putut să acorde uh, credite suplimentare întreprinderilor mici și mijlocii. Apoi, transmiterea politicii monetare a BCE are de câștigat de pe urma unui sector financiar uh, sigur și sănătos. Tocmai de aceea o să mă refer la politicile macroprudențiale, la riscurile uh, Uh, legate de stabilitatea financiară, înainte să mă refer la reformele de reglementare. Situația uh, financiară din Uniunea Europeană în anul 2017 a fost una pozitivă, uh, sprijinită de îmbunătățirea condițiilor economice. Cu toate acestea există riscuri pe care le monitorizăm în continuare, de exemplu, riscul inversării primelor de risc pe, pia- pe piețele financiare, uh, financiare uh, rămân uh, importante în anul, au rămas importante în anul 2017. În al doilea rând, băncile din zona euro au, se confruntă cu provocări din punctul de vedere al profitabilității, în al treilea rând, niveluri mari de datorie s-ar putea să ducă la preocupări legate de durabilitatea datoriei sectorului public și privat. În al patrulea rând, Um, este nevoie de creșterea investițiilor și de rezolvarea nepotrivirilor uh, fondurilor lichide. Există câteva riscuri mai specifice, cum ar fi cele din, de pe piața imobiliară, cărora ar trebui să le facem față prin politici macroprudențiale. Nu considerăm că există uh, um, o problemă în general cu piața imobiliară din zona euro, însă trebuie să găsim răspunsuri potrivite creșterii prețurilor din anumite state din zona euro. Ținând seama de incertitudinea impactului unor măsuri individuale, este bine că avem nevoie de un mix uh, adecvat de instrumente care să țină seama de mai multe abordări dincolo de cerințele de capital și de expunere la diferitele riscuri uh, diferite. Sperăm, drept urmare, că revizuirea CR de 4 și CRR va revizui set, uh, setul de instrumente de politică macroprudențială și va simplifica procedura de activare pentru că autoritățile naționale să poată folosi cât mai repede aceste instrumente prevăzute în articolul 458 din CR. Acest lucru ar permite autorităților macroprudențiale să acționeze într-un mod eficace, eficient și rapid. Doar uh, identificarea rapidă a Um, doar printr-o identificare rapidă a riscurilor macroprudențiale vom putea să gestionăm uh, aceste provocări și acest lucru va fi posibil doar dacă există o reglementare solidă. De la criză, reglementarea internațională s-a schimbat foarte mult și, în cele din urmă, s-a definitivat cadrul de reglementare uh, Basel 3. Uitându-ne înainte, o prioritate pentru noi ar trebui să fie o adevărată uniune economică și uh, monetară pentru a întări rezistența sistemului. Din acest punct de vedere, Parlamentul European are un rol uh, crucial. S-a ajuns la o reducere importantă a riscurilor MREL um, uh, sunt puse în aplicare, recapitalizările interne sunt prevăzute în BRDD înaintea oricărei intervenții din partea mecanismului uh, de stabilitate. Nivelul uh, datoriei publice și private, private a scăzut, ceea ce ar trebui să ducă la progrese în negocierea EDIS. Cred că putem să facem, um, să reducem riscul din trei puncte de vedere, de exemplu, armonizând și îmbunătățind cadrele de reglementare a um, insolvabilității, în al doilea rând, prin reducerea creditelor neperformante, în al treilea rând, prin um, uh, renunțarea la opțiunile uh, naționale și la intervențiile pe plan pur național consider că este posibil acum să creăm un mecanism de protecție în cadrul uh, uh, fondului unic de rezoluție. Deci, trecând acum la sectorul nebancar, este important ca cadrul prudențial să fie adaptat și pentru acest sector, tocmai pentru a reflecta rolul tot mai important pe care îl are pentru stabilitatea financiară și pentru economia reală din acest punct de vedere, salut propunerea Comisiei Europene ca firme mari de investiții care desfășoară activități asemănătoare celor bancare să fie considerate a fi instituții de credit și să facă obiectul supravegherii banc- uh, bancare europeană. Um, sectorul financiar poate să sprijină creșterea economică și de la sfârșitul anilor 90 am asistat la o uh, reducere a creșterii productivității muncii într-o măsură de 1% în fiecare an. Există dovezi care uh, spun că, care ne insistă pe diferite motive pentru, acest, uh, pentru această decelerare a productivității. Pe lângă un sector bancar sănătos, o uniune a piețelor de capital european ar putea să-și aducă contribuția la creșterea economică. Tocmai de aceea BCE a susținut proiectul Uniunii Piețelor de Capital de când a apărut această idee. Prin diversificarea surselor de finanțare a societăților comerciale europene, Uniunea Piețelor de Capital este o componentă esențială a Uniunii uh, Bancare și o uh, suplimentează, o completează și uh, lansez un apel uh, tuturor actorilor să-și intensifice cordurile pentru a crea o adevărată uniune a piețelor de capital. În concluzie, o lecție cheie de pe urma uh, crizei a fost uh, complementaritatea între măsurile de politică monetară BCE și măsurile de reglementare a sectorului financiar. Este esențial să înregistrăm progrese suplimentare pentru Uniunea Bancară și pentru Uniunea Piețelor de Capital și uh, pentru acest lucru eu sunt convins că este nevoie de o relație puternică între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană și cred că această relație puternică va avea în continuare un rol pozitiv. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Constanțiu, pentru cuvinte și Parlamentul European își dorește să contribuie la, această, la aceste proiecte la care v-ați referit și își dorește de asemenea să continue relațiile rodnice interinstituționale cu Banca Centrală Europeană. Ne dorim ca aceste relații să fie îmbunătățite și Începem intervențiile noastre. Primul vorbitor este Burkhard Bolz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru prezentarea interesantă. Și eu mă bucur că sunteți uh, oaspetele nostru astăzi în comisie și în numele grupului meu politic Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru colaborarea constructivă pe care am avut-o în ultimii opt ani. A fost uh, publicat uh, raportul anual al Bancii Centrale Europene pe anul 2017 și am așteptat cu nerăbdare acest moment pentru că în ultimii ani, pentru prima dată de la criza financiară din anul 2018, în anul 2017 ați avut o orientare de viitor pozitivă a fost începută uh, reducerea programului de achiziționare de active, ceea ce se aștepta de mult timp în Europa, unii ar fi sperat să asiste la un uh, pas și mai decisiv și mai hotărât și o decizie luată și mai uh, repede, pentru că există evoluții economice pozitive. Rata inflației în zona euro acum este de 1,4%, creșterea economică este una pozitivă de la începutul anului 2017. Cu toate acestea, uh, anunțați doar o modificare foarte lentă a politicii monetare. În SUA, Rezerva Federală deja a anunțat o reducere a propriului bilanț uh, și tonul declarațiilor din partea BCE este unul mult, mult mai precaut. Drept urmare, aș dori să vă întreb care sunt, uh, cum preconizați că, se va, că va evolua pe termen lung bilanțul Băncii Centrale Europene? În al doilea rând, dacă acest bilanț va rămâne în continuare atât de umflat cum este acum, oare acest lucru nu va duce cu sine anumite riscuri? Și care ar fi acestea? Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru felicitări și am, să mă refer acum la întrebarea dumneavoastră. Da, într-adevăr, am fost foarte prudenți, mai ales dacă facem o comparație cu evoluțiile din SUA. Într-adevăr, ciclurile economice în uh, zonele uh, respective au fost diferite și inflația, care este obiectivul nostru, încă nu a reacționat la înălțimea așteptărilor noastre. Ați vorbit de uh, rata din uh, martie 1,4, în februarie a fost doar de 1,1%. Și după cum puteți uh, constata și după cum știți, în ultimii patru ani, inflația reală uh, s-a învârtit uh, în jurul uh, procentului de 1%. Deci, trebuie să fim foarte prudenți uh, în speranțele noastre că inflația se va uh, schimba în sus, dar în orice caz uh, va trebui să ne acordăm în toamnă politicile în funcție de evoluțiile economice și, sigur, situația sperăm să se îmbunătățească și deci noi vom reacționa în consecință. Suntem încrezători că inflația va continua să uh, Uh, crească, în pofida faptului că proiecțiile noastre sau uh, estimările făcute de specialiștii noștri arată că rata medie pentru acest an va fi de 1,4% și probabil că tot de 1,4% la anul. Deci uh, procesul este foarte lent. Și trebuie să fim și prudenți, pentru că trebuie să ne asigurăm că nu avem politici prea restrictive care să uh, oprească Uh, acest uh, fenomen. Deci, pe ansamblu, noi considerăm că politicile noastre au dat roade, dar uh, sigur că am fost obligați să adoptăm și măsuri extraordinare, după care sperăm să avem și o, un proces de, de, de echilibrare a balanțierelor băncii centrale. Nu știu ce ne rezervă viitorul și nu am niciun fel de influență în ce privește, dar aș dori să spun că în SUA a existat o dezbatere foarte aprinsă legată tocmai de uh, bilanțurile contabile ale Fed și nu este clar dacă Fedul va avea uh, aceeași politică ca înainte de criză sau uh, dacă nu va Sigur că uh, va exista o reducere totală, dar nu se știe dacă uh, nu se va adapta la situația actuală. Sigur că există motivele legate și de stabilitatea financiară, dar și de faptul că în întreaga lume, și am spus acest lucru și în discursul meu uh, de introducere, uh, și în Europa, băncile uh, nu mai au același rol important în finanțarea economiei. Deci, credem că rata inflației în Uh, deci care decurge din politica monetară, uh, va uh, fi un proces foarte complicat, complicat foarte complex. Și sigur că e doar o observație între paranteze, nu iau niciun fel de angajament. Sunt sigur că de-a lungul timpului, deci bilanțurile contabile ale băncilor centrale vor scădea, pentru că vor trebui să se uh, adapteze, uh, să ia aceste măsuri aici, în uh, Japonia, în Regatul Unit, în uh, Europa și așa mai departe. Mulțumim! Aș dori să uh, continui și eu cu uh, ideea colegului uh, Balț, să o abordez dintr-o altă perspectivă, pentru că, bineînțeles că uh, ați spus și dumneavoastră că politica monetară trebuie să continue să fie prudentă. Uh, sigur, în încercarea de a ne, ne întoarce la o uh, normalitate, pentru că, așa cum ați spus, uh, prețurile continuă să fie reduse și am discutat acest lucru cu domnul președinte Draghi de-a lungul anilor, de mai multe ori și ne-a spus că unul dintre motivele pentru care asistăm la această situație o reprezintă și faptul că salariile rămân și ele reduse. Și pornind de la acest, această idee, mie mi se pare interesant, dar și uh, uh, cumva greu de explicat, că în uh, raportul dumneavoastră anual, uh, la pagina 22, vorbiți despre reformele structurale și spuneți că ele și-au adus contribuția la o uh, creștere uh, pozitivă în ce privește ocuparea și apoi menționat și studiul privind activitatea economică pentru a uh, menționa reformele cele mai importante. Deci vorbiți că e nevoie de mai multă flexibilitate pe piața muncii, apoi um, faptul că trebuie ca contractele să fie mai flexibile, ca contractele temporale să fie mai ușor uh, de folosit uh, și așa mai departe, pentru a reduce presiunea în ce privește șomajul. Și apoi mai avem și un tabel B în care spuneți că uh, salariul minim Uh, sau stabilirea unui salariu minim nu este importantă. Și apoi trecem la capitolul următor. Uh, de ce nu uh, dau rezultate toate aceste măsuri? De ce cura Philips nu funcționează? și spuneți că totul are de-a face cu negocierile colective și așa mai departe. Deci mie mi se pare că această evaluare cumva se contrazice. Deci, pe de o parte, propuneți reforme structurale care cumva continuă uh, abordarea conservatoare a băncii centrale, dar pe de altă parte recunoașteți că este una dintre problemele uh, care explică salariile reduse uh, și apoi uh, care duc la uh, uh, politici monetare extrem de, de, de, de relaxate, să zicem. Deci cum explicați uh, această contradicție. <coughs> pentru că pen, pentru mediul de afaceri toate aceste aspecte sunt foarte importante. Sigur că există și uh, alte puncte de vedere care ar putea să fie incluse în uh, raportul anual al uh, Băncii Centrale Europene. Mulțumesc! Ați observat uh, și dumneavoastră că acest studiu pe care l-ați citat uh, face parte dintr-un set de avize Uh, care vin uh, de la uh, întreprinderi, de la firme, de la companii. E părerea lor. Trebuie să punem lucrurile în context. Ați identificat această posibilă contradicție, care se explică, deci, astfel. Și așa cum ați spus și dumneavoastră, e de așteptat ca aceste schimbări să fie hotărâte și de către patron de manager. Sigur că Uh, la nivel de uh, societate există foarte multe dezbateri legate de aceste probleme. Acum, în ceea ce privește flexibilitatea, legile uh, privind ocuparea, știți că situația este foarte eterogenă în zona euro. Deci, nu există niciun fel de jalon și chiar dacă luăm ca punct de reper țările cele mai dezvoltate, cele cu performanțele cele mai bune, uh, ne dăm seama, de exemplu, că atunci când OCD-ul își publică indicatorii privind uh, flexibilitatea muncii, țara care are uh, flexibilitatea cea mai scăzută în ce privește legea privind, legile, legislația privind ocuparea o reprezintă Germania. Pentru că au fost înfăptuite multe reforme în timpul crizei, mai ales în multe țări, Uh, care au schimbat peisajul în mod uh, radical uh, și O parte din relansarea economică care a intervenit mai târziu, după ce aceste reforme au fost înfăptuite, care au dus la creștere și ocupare, deci rezultatele acestea sunt rezultatul acestor reforme. Dar se știe și Există și studii uh, academice, dar și uh, empirice, care dovedesc că reformele structurale, și aici uh, ne referim la reformele de pe piața muncii, aceste reforme, în mod normal, au un efect inițial de uh, scădere a uh, salariilor. Și astfel, astfel se explică faptul că atunci când se, um, se analizează curba Filip, respectiv uh, relația între șomaj și inflație, deci, într-adevăr, atunci când uh, se uh, fac reforme radicale pe piața muncii, atunci automat salariile scad. Deci, reactivitatea salariilor și a inflației, imediat după reformele respective, reduce uh, deci, uh, reacția inflației la condițiile de muncă. Ambele afirmații sunt valabile și se explică. Mulțumim. Problema este când începe a doua fază, pentru că am înțeles, uh, prima fază a avut deja loc, dar o așteptăm și pe a doua. Dar mai există un, o altă dimensiune importantă, pentru că acest lucru apare și în studiile și în publicațiile noastre. Am avut un studiu foarte important uh, cu privire la inflație, rezultatele inflației și motoarele inflației pe care l-am publicat. Proiectul LIFT, care, uh, pe care îl puteți găsi și pe pagina noastră internet, în care se arată că, spre deosebire de SUA și în alte părți din lume, curba Philips, deci reactivitatea uh, inflației la șomaj, această curbă a crescut uh, în ultimul timp. Deci, uh, situația este complet diferită față de situația din SUA. Deci, după această fază inițială, care este bine cunoscută în mediul academic de către economiști, respectiv că mm, reformele structurale au un rezultat imediat scăderea salariilor, s-a arătat că totuși curba Philips a uh, început să crească și așa va continua, sperăm. Mulțumim, Bert Luche. Bună ziua, domnule Constanțe, o să vorbesc în limba germană. Aș dori să vă adresez o întrebare privind stabilitatea sectorului financiar și mai ales în legătură cu situația băncilor din zona euro, în mod specific cele din Germania. În raportul BCE, instituția dumneavoastră nu pierde prea multe cuvinte pe acest subiect. Identificați, de fapt, doi factori care au un impact asupra profitabilității băncilor, ratele de dobândă reduse și um, dobânzile percepute pentru rezervele păstrute, păstrate la Banca Centrală Europeană. Modelul tradițional uh, al băncilor de a, care pleacă de la diferența între dobânzile pe termen scurt și pe termen uh, lung, face ca profitabilitatea lor să scadă, ceea ce face ca tot mai multe bănci să fie nevoite să se axeze mai mult pe investiții, pe, uh, nu pe activitățile de uh, bănci de retail, retail bănci uh, comerciale, ci să devină bănci de investiții. Nu vă cer să vă referiți la cazuri uh, uh specifice Cam așa s-a întâmplat cu Commerzbank din uh, Germania și în acest context, care este responsa- uh, responsabilitatea Băncii Centrale Europene vis-a-vis -vis de băncile care păreau că au trecut destul de bine de criza financiară și care acum, ținând seama de ce se întâmplă cu rata de dobândă de referință și impactul acestea pentru dobânzile percepute de ei, au dificultăți să rămână profitabile și în ce măsură considerați că Banca Centrală Europeană va trebui trece la măsuri care să permită revenirea uh, la profitabilitate și pentru băncile care au aceste activități uh, tradiționale? Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Aș dori să spun în primul rând că situația profitabilității băncilor uh, între țări, între țările europene, dar și chiar în aceeași țară, este extrem de eterogenă, ceea ce arată că nu uh, rata mică a dobânzilor explică aceste diferențe privind profiturile înregistrate de bănci. Se verifică acest lucru și în zona euro, dar aș dori să vă dau un exemplu uh, care vine din afara zonei euro, respectiv uh, situația Suediei. Rata dobânzii e mai mică în Suedia decât uh, în zona euro. Există rata, rata deci rata dobânzii este negativă, 0,75% respectiv și deci în pofida acestei situații, băncile suedeze au un profit de 12%. În zona euro, mă refer la cele mai importante 16 bănci, în uh, ultimul trimestru al anului trecut, am avut o, un profit de 7 în medie. În Suedia 12, reamintesc. Dacă ne uităm, deci dacă comparăm situațiile și să înțelegem de ce se întâmplă acest lucru, explicația cea mai logică e că totul ție de diferența privind eficiența costurilor băncilor. Deci dacă calculăm rata între costurile totale ale băncilor și veniturile totale. Nu mă refer la venit, pentru că la venit intervin și alți factori, dar ă, costul activelor, costul pe activ în băncile nordice, în general, mai ales în Suedia, e cu jumătate mai mic decât în zona euro. E mai mare chiar în Germania decât în alte țări europene. Și apropo, dacă ne uităm în uh, istorie în trecut, Uh, profitabilitatea medie a băncilor germane a fost mai mică decât media uh, în Europa din motive ușor de înțeles. Și aici nu fac niciun fel de uh, aluzie negativă. Asta a fost situația din motive întemeiate. Dar doream să spun acest lucru doar pentru a explica că uh, profiturile băncilor și diferențele care apar atât între țări cât și în interiorul Germaniei, apropo, nu se poate explica doar de, uh, prin rata mică a dobânzilor valabile pentru toate băncile. Uh, domnul Roche, nu ați răspuns la întrebarea mea. Nu, nu mă apropiu și de răspuns. Făceam aceste observații preliminare ca să pun în context întrebarea dumneavoastră, pentru că întrebarea dumneavoastră părea implicit uh, să facă aluzia că explicația pentru profitul Uh, redus uh, îl reprezintă rata dobânzii mică, care a fost menținută mică de către noi. Ori eu v-am explicat că în zona euro, dar și în uh, afara zonei euro, există alte exemple care arată că nu e așa. În ultele țări are de-a face cu creditele neperformante, nu e uh, situația Germaniei, dar dacă vă uitați la eficiența costurilor băncilor germane în general, vă veți da seama că explicația uh, o, uh, cea mai mare, cea, cea mai valabilă o reprezintă diferențele. Uh, în SUA, după ce au uh, uh, uh terminat uh, cu această quantitative easing, profiturile au început să crească și știți că rata inflației pe termen mediu și lung În uh, Europa încă avem politici pe termen mediu, nu și în SUA. Aceste rate sunt influențate de către uh, comportamentul și percepția investitorilor, mai ales în ce privește obligațiunile. Și faptul că curba ratei de dobândă uh, s-a stabilizat are de-a face cu percepția investitorilor, respectiv că în viitorii ani creșterea nu va fi foarte mare și deci inflația nu va fi foarte mare și de aceea această rată este menținută scăzută. Deci nu e doar uh, politica monetară care explică nivelul relativ al ratelor pe termen mediu și pe termen lung. Deci, încă o dată, nu putem să atribuim această uh, curbă a ratei dobânzii doar politicii monetare, ci trebuie să spunem că există împrejurări mult mai uh, nuanțate care au dus, i-au făcut pe investitori să aibă această influ- influență asupra um, uh, profiturilor pe termen mediu și lung. Wolf Klintz acum. Domnule vicepreședinte, alegerile recente din Italia au uh, consolidat poziția grupurilor uh, politice care nu sunt cunoscute ca fiind pro-europene. știm că ele nu sunt uh, dispuse nici să facă reformele necesare. Care este poziția BC sau poziția dumneavoastră în ce privește valoarea acestei situații? Vă temeți cumva că Italia ar putea să devină o amenințare la adresa zonei euro pe viitor? O a doua întrebare acum. Uh, am constatat o Uh, în ce privește cifrele din sistemul Target 2, uh, știți că în Germania uh, situația este diferită. Spre deosebire de SUA, în care membrii regionali ai sistemului FED sunt obligați să echilibreze uh, anual uh, poziția lor în aprilie, nu se întâmplă la fel în zona euro. Credeți că situația ar putea să fie Uh, îmbunătățită, pentru că știți că uh, părinții zonei uh, euro nu s-au gândit la toate problemele care pot apărea în zona euro. Și apoi, care este poziția dumneavoastră în ce privește propunerea Macron de a crea un buget de 3,4% din PIB pentru zona euro? E totuși o sumă mare dorește crearea unui post de ministru de finanțe și aș dori să avem și un parlament al zonei euro. Mulțumesc pentru aceste întrebări, uh, întrebări uh, cu bătaie lungă. Nu știu dacă am căderea să sau pot să răspund la toate întrebările dumneavoastră în ce privește situația din Italia. Nu pot să prezic viitorul. Vom vedea, în orice caz, uh, e la latitudinea Italiei și a italienilor să uh, voteze cum doresc uh, și să voteze pentru cine doresc. Vom vedea ce se întâmplă cu timpul nu mă riscă cu uh, să anticipez. În ce privește țintele, uh, uh sistemul Target 2 va uh, fi nevoie de timp. Acest sistem e doar o reflexie imediată și de neevitată faptului că avem moneda unică. Ce face sistemul Target 2? el nu face decât să oglindească fluxurile de tranzacții uh, care au uh, loc în zona euro la nivel transfrontalier, care se fac în euro, bineînțeles. Și, în consecință, nu putem spune că e vorba de un mecanism care să acorde uh, credite sau finanțare agenților uh, economici uh, din țările respective, care au la dispoziție uh, euro și atunci uh, când uh, trebuie să primească credite, merg la banca respectivă și apoi la banca centrală. Și toate tranzacțiile se fac în euro. Dacă, bineînțeles, organizația contabilității a sistemului euro ar fi fost diferită și dacă uh, orice activitate din acest sistem uh, s-ar fi făcut uh, la nivel centralizat, uh, la nivel de Banca Centrală Europeană, dacă am fi avut um, bilanț la nivel de Bancă Centrală, nu ar fi existat niciun fel de echilibrare la nivel național pentru sistemul Target 2. Totul s-ar fi făcut la nivel consolidat în bilanțierul BCE. Ceea ce înseamnă că dacă o țară ar părăsi Uniunea Monetară, atunci Banca Centrală din țara respectivă ar trebui să preia răspunderea uh, și ar trebui să negocieze cu celelalte bănci centrale europene, dar uh, doar în scenariul în care o țară părăsește zona euro pentru că uh, atâta timp cât o țară este în zona euro, uh, tranzacțiile sunt în euro. Și trebuie să nu uităm că toate băncile centrale din zona euro au uh, capital pozitiv, deci au uh, active care sunt uh, mai uh, numeroase decât uh, pasivele. Deci au această capacitate să facă plăți, dacă s-ar pune uh, problema așa cum spuneam. Pe de altă parte, sistemul Target 2 a spus că a, s-a extins și am explicat în uh, studiile noastre, în buletinul uh, nostru economic, în uh, repetate rânduri, am explicat de ce s-a întâmplat acest lucru uh, uh, recent. Pentru că uh, totul are de-a face cu programul nostru de achiziționare. o parte importantă a tranzacțiilor în care investitorii ne vând uh, aceste titluri pe care le cumpărăm, uh, creează un flux de fonduri care explică echilibrele Target 2. Și corelația este foarte uh, importantă și poate fi chiar demonstrată pentru că creșterea uh, în sistemul Target 2 uh, în timpul uh, crizei economice, sigur că se explică foarte ușor, era foarte multă presiune, investitorii au retras activele, le-au, inclus, le-au investit în alte țări, nu mai avem de-a face cu o astfel de situație. Prețurile s-au stabilizat în ultimii ani. Deci nu e rezultatul o situație stresantă de pe piață, ci e rezultatul programului nostru de achiziții și felul în care aceste achiziții uh, se fac în țări uh, cheie, mai ales în Germania. Mulțumesc, Ana Miranda Pas. Giegold. Yeah, thank you, Chair. And... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să profit de ocazia prin, în, pentru a vă spune a rămas bun, cel puțin la nivel instituțional, după toți acești ani. Ne aducem aminte foarte bine când v-ați preluat funcția și aș dori să profit de ocazie pentru a vă întreba care este părerea dumneavoastră în legătură cu un aspect instituțional. Pe de o parte, în ultimele săptămâni și luni, au apărut mai multe scandaluri jenante de, legate de spălarea de bani în Europa. Și o bancă care este direct uh, supravegheată în Letonia a fost implicată și au fost și alte probleme în Letonia uh, care nu au uh, au fost deloc pe placul nostru. Chiar instituțiile americane de luptă împotriva spălării de bani uh, uh, au început practic să supravegheze lupta împotriva spălării de bani în Europa. Pe de altă parte, cu ajutorul dumneavoastră am uh, uh, creat uh, uh, Consiliul pentru Supraveghere Financiară, care are o funcție legată de supravegherea politicii monetare Uh, și putem spune că această instituție nu a obținut încă nivelul maxim de încredere. Banca Centrală Europeană are inform, multe informații în legătură cu țările terțe și în legătură cu fluxurile uh, comerciale. Ce s-ar putea face mai mult în supravegherea pentru lupta împotriva scălării de bani pe baza informațiilor pe care le aveți și, pe de altă parte, nu ar fi mai bine uh, Uh, ca SRB să devină o instituție mai independentă pentru a depăși conflictul de interese um, potențial mm, cu politica monetară. Sunt curios ce părere aveți despre această organizare instituțională, deși văd deja pe fața dumneavoastră că nu sunteți de acord. Dar aș dori să știu uh, ce părere aveți. Mulțumesc, domnule Gigold doresc să vă spun că am apreciat colaborarea noastră de-a lungul anilor în legătură cu multe, uh, pe multe dosare. În legătură cu lupta împotriva spălării de uh, bani, noi nu avem o competență specifică în lupta împotriva spălării de bani pentru că există autorități naționale uh, care se ocupă de asta și aceste autorități au uh, prerogative de anchetă pe care noi nu le avem ca organ de supraveghere. Mulți nu-și dau seama de asta, dar noi mergem la bănci, verificăm uh, conturile, dosarele, dar nu putem să verificăm decât ce ne dau băncile. Noi nu suntem o forță de poliție, nu putem să anchetăm, să punem sechestru pe calculatoare sau așa ceva. Prerogativele de anchetă nu sunt în mâinile noastre. Deci organele de supraveghere controlează ce pot să controleze, dar Spălarea de bani este o problemă care nu poate fi identificată atunci când uh, supraveghem doar fluxurile financiare de la o bancă la alta. Spălarea de bani este vizibilă în momentul în care băncile își aplică principiile legate de cunoașterea clienților și dau informații detaliate în legătură cu proveniența banilor. Pentru că Spălarea de bani implică faptul că se generează bani în urma unor activități clandestine și uh, apoi în momentul în care intră acești bani într-o bancă și apoi uh, uh, ies dintr-o bancă în, uh, în mod legal, are loc acțiunea de spălare de bani. Pentru că, practic, bani produși în circuitul ilegal intră pe calea unui depozit într-o bancă și astfel în sistemul legal. Dar principiul cunoașterii clientului pe care băncile trebuie să-l aplice uh, este cel care trebuie supravegheat și examinat de agențiile care au prerogative în lupta împotriva spălării de bani pe baza statisticilor și datelor din Target 2 și în legătură cu fluxurile financiare de la o bancă care este perfect legală spre altă bancă perfect legală, nu poți să identifici niciun element legat de spălare de bani. Iar autoritățile americane care au identificat acest caz și alte cazuri nu au identificat cazurile doar uh, supraveghind fluxurile financiare, ci și pe alte uh, căi. Trebuie să uităm acest lucru. Eu cred că în sistemul european, în care există doar uh, autorități naționale care se ocupă de spălarea de bani, nu este un sistem funcțional. Ar trebui sau să se centralizeze sistemul sau să existe mult mai multă cooperare și schimb de informații în cadrul rețelei acestor autorități naționale de luptă împotriva spălării de bani. Uh, este foarte important să se îmbunătățească capacitatea detectării acestor fluxuri. În ceea ce privește uh, organul pentru risc sistemic. Acesta a fost creat, dar s-au întâmplat două lucruri de când a fost creat. Pe de o parte, a avut loc Brexitul, sau mă rog, s-a, votat Brexitul și după ieșirea uh, Regatul Unit din sistem, totalul activelor băncilor din Uniunea Europeană sau din uh, totalul activelor 97 până la 98% uh, vor fi în cadrul sistemului uh, monetar care este de, intră în competența de supraveghere Băncii Centrale Europene. Deci Banca Centrală Europeană a obținut prerogative care nu au existat la început Uh, și anume de a reprezenta între 97 și 98% dintre totalul activelor băncilor din Uniunea Europeană. În al doilea rând, atribuirea acestei competențe Băncii Centrale Europene înseamnă că BCE-ul a devenit o o autoritate în politicile macroprudențiale. Deci, situația este diferită și poate spre în urma acestor evoluții, cel mai bun lucru a, a, um, propus a fost acela de a se integra a, uh, Comitetul European pentru Risc Sistemic în BCE. Pentru că această nouă organizare instituțională corespundea mai bine noi situații. Și um, Comitetul European pentru Risc Sistemic poate să facă doar recomandări, nu poate să impună nimănui comportamente. De aceea poate considerați că nu a fost foarte eficient, uh, dar a tras semnale de alarmă, a făcut recomandări care uneori nu au fost respectate, dar uh, aceasta este natura instituției pe care ați creat-o. și aceste evoluții um, trebuie firat să fie luate în considerare și cred că acum acestea trebuie să fie considerate uh, autorități macroprudențiale, inclusiv la nivel legislativ și, acest, și nu, e, nu se întâmplă așa deocamdată. Vă mulțumesc. Sunt de acord în legătură cu faptul că trebuie să se modifice uh, legislația la nivel instituțional pentru um, a corecta situația. Marisa Matia, să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, aș dori și eu să mulțumesc uh, domnului Constanțiu pentru ultima sa intervenție în fața acestei comisii din cadrul mandatului său. Nu sunt, n-am fost întotdeauna de acord, dar ați fost întotdeauna la dispoziția noastră pentru a discuta despre diverse perspective și dosare. Aș dori să insist asupra unui aspect despre care am mai discutat în această dezbatere și la care s-a referit și colegul meu în intervenția precedentă, rolul Băncii Centrale Europene și programul său de cumpărare de titluri uh, de obligațiuni în țările periferice. Nu mă refer uh, la programul actual, ci la cel precedent. Aceste programe au fost create pentru ca băncile centrale să răspundă să, să, la anumite exigențe, dar s-au creat dezechilibre. Văd de pe fața dumneavoastră că nu sunteți de acord cu mine. Practic, uh, Banca Centrală Europeană practic a privat țările periferice um, de uh, mijloace pentru a finanța țările din centrul Europei. Aceste probleme atâta timp cât nu vor fi rezolvate, vor fi considerate în continuare un fet acomplis sau Banca Centrală Europeană își va asuma responsabilitatea în permiterea acestor transfer de capitaluri uh, din, dinspre periferie spre centru, ceea ce uh, agravează dezechilibrele macroeconomice. A doua uh, întrebare se referă la noul vicepreședinte al BCA, BCE. Um, practic vor avea loc schimbări uh, la vârful băncii centrale și aș dori să vă întreb dacă în momentul de față există vreo garanție că va exista un compromis pe termen lung în ceea ce privește politica monetară a BCE-ului sau trebuie să ne așteptăm la surprize. Mulțumesc! Permitem-mi să răspund în engleză. Cred că e mai bine pentru majoritatea uh, membrilor comisiei. În ceea ce privește prima dumneavoastră întrebare, nu sunt de acord cu dumneavoastră așa cum s-a văzut uh, pe fața mea. De ce nu sunt de acord? Ați spus că acest uh, proces a fost în detrimentul acestor țări și că aproape ar fi fost mai bine să nu uh, aibă loc. Știu că nu asta ați spus, dar uh, ați dat vina pe aceste transferuri de capitaluri în urma programelor uh, că s-ar fi putut înțelege că nu a meritat. Dar întrebarea nu e așa, lucrurile nu sunt așa cum le-ați prezentat dumneavoastră. Pe de o parte, BCE-ul este doar un component al sistemului uh, euro. Uh, Achizițiile nu au fost uh, realizate de BCE, ci de băncile centrale din statele membre și majoritatea veniturilor, nici nu a profiturilor, ci a veniturilor, uh, obținute din aceste tranzacții au rămas în bilanțul băncilor centrale și au fost distribuite acționarilor, deci practic guvernelor, conform legii naționale. BCE-ul a cumpărat doar o mică parte dintre aceste titluri și am făcut și noi uh, profituri, am plătit dobânzi, dar am avut și uh, câștiguri de capital, care, pe de, de altfel, uh, spre um, nu, nu cum au spus mulți atunci, că am, aveam active toxice, din potrivă am câștigat capital în urma acestor uh, programe, deci nu a fost vorba de active toxice. Dar acest lucru a fost făcut în toate componentele sistemului euro, inclusiv în BCE. Ce se întâmplă cu profiturile BCE? Ei bine, poate să crească eh, rezerva noastră generală, dar doar până la nivelul capitalului BCE-ului și deja am atins acest nivel, deci rezervele noastre nu pot să crească din profituri pentru că ne aflăm deja la limita noastră de capital și Restul profiturilor sunt distribuite băncilor centrale, este distribuit restul băncilor centrale uh, din statele membre, care apoi distribuie banii guvernelor lor. Deci, nu a avut loc acest transfer imens de la periferie spre centru, adică spre BCE. Având în vedere natura sistemului și profiturile deci uh, au fost uh, transferate de la băncile naționale guvernelor, uh, bineînțeles, prin bilanțurile de pierderi beneficii în fiecare bănci centrale. Dar toate băncile centrale din sistemul euro au fost profitabile și au distribuit dividende acționarilor lor, adică guvernelor statelor membre, ca rezultat al acestui program. Și nu trebuie să uităm faptul că băncile centrale, atât Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale, trebuie um, să-și păstre, să aibă un uh, bilanț uh, sănătos din punct de vedere financiar, așa cum prevede tratatul. Dincolo de toate acestea, Practic, deci, putem uh, să păstrăm doar ca profitul ceea ce poate intra rezerva la noastră generală, restul merge înapoi la statele membre. La a doua întrebare, cred că dumneavoastră aveți un cuvânt mai important de spus în legătură cu ce se va întâmpla cu politica BCE, uh, în legătură cu viitorul acesteia, pentru că aveți un rol important de jucat în alegerea colegilor care vor se afla la uh, vârful BCE-ului în viitor. James Coburn are cuvântul. Nu, James Coburn cred că a fost actor. Uh, știu că se spune că politicienii vor să fie actori, dar, mă rog, Domnule Constanțiu, ceea ce se aude despre Deutsche Bank ne îngrijorează. Sunt sigur că și dumneavoastră sunteți la fel de uh, îngrijorat ca mine. Și situația băncilor italiene uh, e desperiat, pur și simplu, foarte, foarte îngrijorătoare. Am pus deja această întrebare. Vă, vă întreb și pe dumneavoastră, nu credeți că metodele lui Verhofstadt și Barnier, care încearcă să pedepsească uh, City-ul uh, din Londra, care este practic bancherul Europei, este inteligentă acum când bănci din Germania și Italia se află într-o situație foarte proastă? Oare în timp nu se riscă ca, ca băncile din Italia să nu mai beneficieze de suficient credit pentru că băncile din City, din Londra sunt pedepsite? Dacă apar probleme de credit, uh, cu siguranță acestea nu se vor afla într-o situație prea fericită. N-ar trebui să discutați cu domnul Barnier și Verhofstadt, care devin stan și branul Brexitului. Ehm, nu credeți că trebuie să, avea, să aibă o atitudine mai pragmatică și să nu uite că vor trebui să facă afaceri cu Marea Britanie, cu Londra și poate că economia noastră va deveni una foarte de uh, succes și veți avea nevoie să faceți afaceri cu noi, mai ales dacă băncile europene se vor afla într-o situație de proastă. Mulțumesc pentru întrebare. Uh, nu sunt de acord cu evaluarea dumneavoastră negativă în legătură cu situația băncilor europene sau a celor pe care le-ați menționat. Vom vedea dacă chiar aveți dreptate. Dar doresc să vă spun că rezistența băncilor europene în general s-a îmbunătățit extrem de mult. În medie, bineînțeles. Deci, uh, raportul uh, um, uh, cantitatea de capital propriu este în medie de 14 și ceva la sută și crește până la 18-19% în anumite cazuri. Capitalul propriu a fost 7% în um, 2007. Acum este 14,3%. Deci situația este foarte diferită. Deci nu sunt de acord cu uh, uh, viziunea noastră negativă. Dar, într-adevăr, unele bănci europene a, se confruntă cu probleme și în Regatul Unit au fost probleme în timpul crizei financiare. Să nu uităm. Dar a spune că Europa pedepsește băncile din, uh, din Londra, din City, vreau să spun că noi nu avem nimic de a face cu decizia dumneavoastră legitimă de a ieși din Uniunea Europeană și de pe piața unică. Aceasta este consecința deciziei Regatului Unit, nu este din vina noastră. Permiteți-mi să închei. Sunt convins că Vom continua să facem afaceri uh, majore în, cu Regatul Unit în domeniul bunurilor industriale, a serviciilor și așa mai departe. Și acesta va fi rezultatul final al acestui proces. Dar mm, dumneavoastră ați făcut aluzie la altceva. A spus că în ciuda faptului că Regatul Unit va ieși din UE și va avea propriile sale reglementări, propria sa supraveghere, propria sa monitorizare a instituțiilor și a uh, piețelor, doriți să rămâneți pe piața unică pentru serviciile bancare, ca și cum nu ați fi ieșit din UE. Nimeni nu are de gând să pedepsească băncile de la Londra. Vor exista acorduri de colaborare în continuare, dar pe altă bază. Și așa e normal să fie. Acesta este rezultatul deciziei dumneavoastră legitimă de a ieși din UE. Așa văd eu lucrurile. O decizie democratică, spune domnul deputat. Este dreptul nostru al, al tuturor. De ce să prezentați lucrurile negativ? Dacă aceasta a fost decizia britanicilor, Domnul Constanțiu, nu am uh, avut o abordare negativă în răspunsul meu. Ați dorit să ieșiți de pe piața unică, uh, spune domnul președinte. Ne miră faptul că doriți să uh, rămâneți în piața unică. Domnul deputat, nu, nu e adevărat, dorim, nu dorim să rămânem pe piața unică. Are cuvântul acum domnul Anemans. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să continui în limba olandeză. Revin la întrebarea colegului nostru Clint legată de saldurile din sistemul uh, target. V-ați referit la un sistem închis, însă colegul Clint și mulți colegi din Germania se întreabă, sunt sigur, același lucru, și anume publicarea unui studiu în mass media care arată că s-a făcut o cercetare istorică și care se referă la posibilitatea prăbușirii uh, Uniunii Monetare. Domnul Macron își uh, dorește o integrare suplimentară, însă este uh, amintită și situația sistemului uh, target cu debitori și creditori. sunt uh, afectate țări cum ar fi țările de jos, uh, Spania, Portugalia, Germania, are un, are un saldo de aproape 900 de miliarde de euro și dacă o țară ar fi să iasă din zona euro, care credeți că sunt riscurile legate de un uh, debit și cum do- doriți să rezolvați această problemă fără a, a se ajunge la o uniune a transferurilor? După cum am spus deja în răspunsul anterior, orice problemă legată de existența acestor dezechilibre din Target 2 s-ar materializa dacă o țară ar părăsi zona euro. Cred că este prea puțin probabil sau este foarte improbabil că așa ceva să se întâmple. Și ar fi foarte trau- traumatic pentru țara respectivă, indiferent de țara la care vă puteți gândi. Și după cum știți, nu putem da afară o țară, pur și simplu. O, fiecare țară trebuie să ia singură decizia de a uh, ieși. Și trebuie să ne gândim la acest lucru. V-ați referit la credită. Nu este vorba de credită stricto sensu. În țările respective, agenții economici din uh, țările respective au generat uh, euro respectiv, fără niciun fel de credit din, par- din partea băncii centrale respective, care nu acordă, care nu creditează uh, agenției uh, economice. au generat banii respectivi pe care au trebuit să-i plătească cuiva într-o altă țară. Însă, agentul economic respectiv nu s-a bucurat de niciun credit din, ba- din partea Băncii Centrale Europene banii respectivi au fost transferați în altă țară prin intermediul sistemului bancar a băncilor centrale. Este circulația normală presupusă de existența unei monede unice, ceea ce este inevitabil ca moneda respectivă să circule, pentru că este folosită de toți agenții economici din toate țările care au moneda euro. E bine, organizarea acestei proceduri de transferuri a fost în felul următor. Se registrează cu un mod contabil dezechilibrele sau echilibrele respective de către banca, băncile centrale naționale ale statelor respective. Și dacă o țară ar ieși, atunci ar apărea o situație de credit. Însă, după cum am spus, Banca Centrală respectivă dispune de active care ar putea acoperi posibilitatea respectivă, însă ar fi o Uh, consecință inevitabilă a formării unei uniuni monetare, a creării unei monede unice. Aceasta este situația, însă după cum am menționat deja, de această dată, mărirea dezechilibrelor din sistemul Target 2 nu are nicio legătură cu o situație de criză, de fugă de capital dintr-o țară sau din alta. Din studiile noastre reiese o relație foarte strânsă între acest dezechilibru și decontarea tranzacțiilor din programul nostru de achiziționare de active. Aceasta este consecința. Și atât vă pot spune în legătură cu sistemul Target 2 și modul în care funcționează acesta. Mulțumesc, Gabriel Mato. Aș dori să mulțumesc domnului vicepreședinte Constanțiu. Bine ați revenit la Comisia ECON. Comisie care apără activitățile Băncii Centrale Europene, este de acord, înțelege cât de important a fost rolul Băncii Centrale Europene în uh, gestionarea crizei uh, financiare. Însă știm că politica monetară nu este suficientă pentru a stimula creșterea economică. Și revin la subiectul uh, inflației care a crescut la 1,4%, însă este departe de obiectivul stabilit de Banca Centrală Europeană, cum a spus și dumneavoastră. Creșterea prețurilor ne um, ilustrează foarte bine provocarea cu care se confruntă Banca Centrală Europeană. Se discută de reducerea programului de achiziționare de uh, activă și acest lucru este un indiciu de, de uh, pe, un indiciu al uh, retragerii, reducerii politicii monetare expansioniste și care este calendarul pe care îl preconizați? Pentru că mi se pare că nu întotdeauna cetățenii europeni înțeleg și trebuie să le explicăm lucrurile foarte clar. Creșterea economică și creșterea economică deocamdată nu înseamnă o creștere a inflației. Și din perspectiva Băncii Centrale Europene, care sunt factorii care sunt uh, importanți din acest punct de vedere? De ce suntem atât de departe de obiectivul de inflație dori, do, dorit? Cetățenii s-au săturat să discutăm de atâta timp doar de criză și de consecințele sale uh, negative. Am reușit să depășim această criză, suntem într-o etapă de redresare economică, sau cel puțin acest este mesajul pe care îl transmitem, chiar dacă el nu este resimțit în mod direct de către cetățeni. Aceștia uh, au resimțit mult mai puternic criza și consecințele crizei în comparație cu Uh, impactul pozitiv al redresării economice de acum. Deci, care ce ar trebui să spunem grupurilor cele mai vulnerabile din populația europeană pentru ca și acestea să înțeleagă că, să simtă că am revenit la creștere economică? Mulțumesc pentru întrebare. O să încep cu prima parte a întrebării. Nu cred că ajustarea treptată reducerea treptată a măsurilor netra- netradiționale și a programului de achiziționare de active ar fi negativă pentru creșterea economică. Din potrivă, această ajustare este un, o dovadă că redresarea economică s-a accelerat. Anul trecut am avut o rată de creștere în zona euro de 2,5% pe anul acesta preconizăm o creștere economică de 2,4%, 1,9% pentru anul viitor, deci redresarea economică există și chiar dacă este la un nivel mare, rata șomajului a ajuns la 1,5%, cel mai redus nivel uh, din 2008. Însă, desigur, nu toată populația resimte această redresare revenirea economică. Însă dacă, dacă este să vă uitați la indicatorii uh, economici, de percepție a evoluției uh, economice, la gradul de optimism al consumatorilor, vedeți că există îmbunătățiri la nivel mediu. Deci revenirea economică se reflectă în uh, modul în care consumatorii se simt Și de altfel, consumul privat a fost principalul uh, motor al uh, redresării uh, economice. Consumul privat este cel care s-a îmbunătățit, s-a îmbunătățit cel mai mult, ceea ce reflectă faptul că mulți consumatori au cheltuit mai mulți bani și sunt de acord în același timp cu dumneavoastră. Există multe segmente în anumite țări, uh, mai multe decât în alte, uh, segmente ale populației care nu s-au bucurat de această redresare. Este adevărat. Aceasta este situația actuală care reflectă modul în care țările, economiile din zona euro sunt organizate în general. Însă, nu putem spune că populația, consumatorii nu ar fi uh, simțit nimic uh, de pe urma redresării. Uh, salariile sunt în continuare prea sunt timide spre surpriza noastră pentru că ne-am fi gândit că, că redresarea economică ar duce și la revenirea salariilor. Există semne încurajatoare, însă nu prea convingătoare și oricum suntem sub uh, creșterea uh, salarială uh, medie din zona euro. Din nou, un lucru surprinzător, însă pentru acest lucru există mai multe explicații. Un grad de inerție de pe urma crizei care mm, determină pe toți actorii economici să fie mai prudenți în activitatea lor și, într-adevăr, sindicatele și lucrătorii în, gen, în general pentru că în continuare se tem de șomaj și așa mai departe, par să accepte o moderație a creșterii salariilor. Este o inerție care sperăm că se va schimba în timp. Moneda de asemenea s-a apreciat, ceea ce a avut un impact și asupra inflației. Deci sunt um, motive diferite care explică acest, această evoluție, însă, în general, cifrele sunt și datele statistice sunt foarte clare din acest punct de vedere și sperăm că prin intermediul unor politici de redistribuire să ajutăm aceste segmente de populație și că îmbunătățirea situației ocupării va duce ca segmentele care nu s-au bucurat de pe urma acestei redresări să aibă, să aibă și ele de, pro, de profitat. Și trebuie să înțelegem că suntem singura regiune din lume care din anul 2014 a creat 6 milioane de noi locuri de uh, muncă. Sunt lucruri care explică, cred, și îmbunătățirea percepției, încrederii consumatorilor în viitor. Mulțumesc, Pedro Silva Pereiro. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că pot să-i spun bun venit domnului Vitorio Constanțio la ultima audiere în fața Parlamentului European. Aș dori să vă mulțumesc pentru activitatea foarte competentă în calitate de vicepreședinte al Băncii Centrale Europene care a contribuit la îmbunătățirea prestigiului și a Portugaliei. Și aș trebui să mulțumesc pentru colaborarea excelentă pe care ați avut-o cu Parlamentul European în cei uh, opt 8 ani ai mandatului de vicepreședinte. În an, după cum ați spus, în anul 2017, politica monetară BCE, după ce a contribuit la evitarea prăbușirii zonei euro, a fost responsabilă și pentru garantarea stabili, stabilizării zonei euro și pentru redresarea economică. Dincolo de criticile exprimate de colegul nostru din, din PPE, domnul Balț, aș dori să vă asigur că pentru grupul politic socialist, rolul Băncii Centrale Europene este um, esențial. Banca Centrală Europeană contribuie la stabilitatea zonei euro. De ce? Mm, pornind de la ultimele date statistice, este evident că suntem departe de uh, durabilitatea, obținerea durabilă a obiectivului de inflație stabilit de BCE. Și în acest context aș avea două întrebări. Prima se referă la politica macroeconomică. Chiar dacă am păstra încă o perioadă de timp uh, politică, o politică monetară care să sprijină uh, economia, este evident că o asemenea politică monetară expansionistă nu poate dura la nesfârșit. Și aș dori să vă întreb dacă considerați dacă cum considerați că ar putea să susțină politica monetară reformele structurale sau uh, măsurile uh, fiscale? Pentru că politica fiscală neutră din ultimii ani ar putea să se schimbe, să aibă, să să, cont, să-și aducă o contribuție mai mare, mai ales din partea statelor care au o situație fiscală mai uh, bună. În ceea ce privește Uniunea Bancară, un program de reformă al zonei euro în lipsa uh, unei componente fiscale nu ar fi până la urmă doar uh, o soluție minimă pe care am putea o urmări? Permiteți-mi să vă răspund în limba engleză, în beneficiul cât mai multor din cei prezenți. În primul rând, vă mulțumesc pentru cuvintele călduroase vis-a-vis de mandatul meu. În ceea ce privește întrebările dumneavoastră, politica monetară uh, ține seama, se adaptează în funcție de evoluțiile pozitive din economie și se va normaliza. Nu cred că în general va primi un caracter mai restrictiv. Va deveni mai restrictivă dacă situația se va îmbunătăți și mai mult. Trebuie să vedem ce se va întâmpla peste un an. Uh, dacă rata domândei de uh, referință va crește, va crește doar dacă veniturile nominale vor crește și ei. Deci, vor trebui să existe îmbunătățiri majore din punctul de vedere al PIB-ului nominal, din punctul de vedere al veniturilor nominale. Așa funcționează în mod normal politica monetară, răspunde um, presiunilor inflaționiste a economiilor care se află în uh, faze diferite ale ciclurilor economice. Și revenind la aspectul legat de politica fiscală, într-adevăr, politica fiscală trebuie să țină și ea seama de noua situație, să, să se îndrepte într-o anumită direcție. Dacă vor apărea șocuri, uh, și politica fiscală trebuie să intervină, așa cum s-a întâmplat după criză. Este ceva absolut normal. Și într-adevăr, interpretarea comisiei din anul 2015 și din anul 2016, când vine vorba de flexibilitatea pactului de stabilitate și creștere în situația unor uh, probleme, unor crize și șocuri, ar permite folosirea marjei fiscale de diferite state membre. Însă, putem spune că dacă pe viitor, nu într-un uh, viitor foarte îndepărtat, însă dacă vom fi confruntați cu un nou șoc uh, recesionar, trebuie să ne, trebuie să ne putem baza mai mult pe politici fiscale pentru a răspunde unui asemenea șoc. Și trecând acum la a doua întrebare, și pot astfel să răspund și unui alt coleg, uh, care se referise la propunerea domnului Macron, dumneavoastră, da? Înainte că domnul președinte Macron să facă propunerile respective, cel puțin capacitatea bugetară fiscală, fusese uh, propusă de raportul celor cinci președinți, deja din anul 2015. Și pentru mine este o componentă importantă a reformelor de care avem nevoie pentru a garanta viitorul zonei euro. Pentru că acest lucru ne permite să facem față atât uh, șocurilor asim- asimetrice cât și celor simetrice. Este vorba, Uniunea Monetară are nevoie de o funcție de, de, de stabilizare a economiei. Și vorbesc acum numai personal. Nu este vorba de o linie bugetară care se evolueze în mod uh, constant, ci crearea unui fond care să poată fi folosit în momentul în care se manifestă uh, șocuri majore macroeconomice, tocmai în vederea stabilizării situației macroeconomice. Este un instrument care a lipsit până acum Uniunii uh, monetare, este un instrument important pentru consolidarea uh, rezilienței acesteia ceea ce ar permite o funcționare mult mai lină, mult mai bună a acestei uniuni monetare, ar permite depășirea uh, făr, uh, fărâmițării, reducerea uh, riscurilor și funcția de stabilizare macroeconomică ar fi foarte utilă pentru a depăși asemenea riscuri de fărâmițare și de redenominare. Mulțumesc! Aș dori să-i rog uh, pe ultimii patru vorbitori să respecte limitele de timp. Gabriel Mato, din nou. Cambiando un poco de tercio. E... Eh, Schimb un pic abordarea. Cu siguranță un lucru important al mandatului nostru politic este să, avans, să facem să avanseze Uniunea Economică și Monetară și vorbim despre crearea Fondului Monetar European și crearea unei capacități fiscale publice. Luna trecută, BCE-ul a publicat o propunere de mecanism central de stabilizare pentru a face față șocurilor asimetrice în statele membre. Și propunerea, dacă bine am înțeles-o eu, se concentrează pe impactul potențial asupra sectorilor economice și nu atât asupra impactului anumitor țări, eh, asupra anumitor țări concrete. Deci, eh, se, nu se dorește să creeze un mecanism de transfer automat între statele membre. Întrebarea mea este cum garantăm să funcționeze, că va funcționa acest sistemul dacă se concentrează pe uh, sectoare economice și nu pe țări, anumite țări care se confruntă cu dificultăți de lichiditate și cum putem uh, face în așa fel încât uh, acest uh, sistem de stabilitate să garanteze statelor membre ajutor în momente de criză. Mulțumesc. Thank you. Uh, first of all, the ECB as an institute... Mulțumesc. Banca Centrală Europeană, ca instituție, nu a publicat o poziție concretă în legătură cu uh, această capacitate fiscală centrală. Noi sprijinim uh, raportul celor cinci președinți uh, și faptul că s-ar putea crea această funcție de macrostabilizare, dar detaliile acestei propuneri încă nu au făcut obiectul unei propuneri din partea noastră. S-ar putea să existe vreun document în care să se menționeze anumite propuneri, dar documentele de lucru nu uh, angajează instituția ca atare rămân doar uh, documente informative. Deci trebuie să facem această precizare importantă. Există foarte multe soluții pentru această parte a uh, funcției de stabilizare uh, subvenții plătite de la centru, de exemplu, sau o linie bugetară și așa mai departe, o protecție a investițiilor și așa mai departe. Există mai multe soluții disponibile, dar noi ele nu reflectă sau nu există la nivel de uh, Bancă Centrală Europeană o poziție oficială în legătură cu această funcție de macrostabilizare. Domnul von Weizsäcker. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, e o plăcere să vă urez uh, și o bun venit. Prima întrebare vizează evenimentele care au avut loc chiar la începutul mandatului dumneavoastră, în 2011 respectiv a existat o creștere ciudată a ratei dobânzilor pe atunci. Retrospectiv, mulți cred că a fost o greșeală, dar dacă ne uităm la rata inflației de atunci, ne dăm seama de unde a provenit acest fenomen. Deci, iată întrebarea mea. Dacă faceți un bilanț al celor 8 ani și dacă vă gândiți la acest eveniment, Uh, și la rata dobânzii de astăzi, credeți că ar trebui să fim prudenți pentru că suntem uh, aproape de zero și deci uh, ar trebui să tragem semnalul de alarmă sau ar trebui să nu ne facem griji în lumina evenimentului din 2011 în legătură cu rata dobânzii de astăzi, ci în legătură cu ce se va întâmpla peste 2-3 ani. Iată o primă întrebare și poate ne puteți explica care este poziția dumneavoastră uh, sau bilanțul în legătură cu mandatul dumneavoastră. A doua întrebare legată de observațiile pe care le-ați făcut în discursul de introducere cu privire la ENIS. Ați menționat trei puncte legate de reducerea riscurilor de care ar trebui să ținem, de cont, uh, ținem cont. Mie mi s-a părut că a, lipsa, a lipsit din lista dumneavoastră ceva Uh, tot ce ține de riscul uh, suveran. M-am mirat că lipsește. Mă întreb dacă ați omis uh, acest aspect uh, doar uh, din cauza presiunii timpului sau uh, pentru că credeți că nu ar trebui să ne facem uh, griji în uh, contextul LEDIS în ce privește uh, bilanțele, bilanțurile contabile ale băncilor. Și apoi, Lumberg la ședința din martie, din 21 martie, ați discutat un, un cadru uh, european de rezoluție a lichidităților, în care se spunea că BCE ar putea să pună la dispoziție active pentru o bancă, uh, să zicem, bună, dar aceste active ar fi mai, uh, uh, de mai proastă calitate. Asta a, fost, asta a fost raportul în presă, în Bloomberg, dar dumneavoastră ați chiar asistat la această reuniune și aș dori să ne spuneți, credeți că uh, aceste active de proastă calitate ar fi uh, adecvate pentru o bancă bună, să spunem? Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. În ce privește evenimentul din 2011, faptul că a, crescut atunci uh, spectaculos uh, rata dobânzilor, așa cum ați spus uh, și dumneavoastră retroactiv putem trage concluzii, dar trebuie să mai spunem că pe atunci, să nu uităm că vorbim de schimbări în rata dobânzii care a intervenit în, înainte de vara lui 2011, deci inflația în zona euro era cam de 2,5%. 2,7%, să zicem, dar în orice caz peste 2%. Creșterea în prima jumătate a uh, anului 2011 era și ea de 2%, uh, rata creșterii. Deci, uh, în prima jumătate anului 2011, evoluțiile ne indică faptul că recuperarea după criză a început. Cam acesta este contextul în care au fost uh, luate aceste decizii de care vorbeați și dumneavoastră. Bineînțeles că ce s-a întâmplat după vara lui 2011 a fost o situație complet diferită de cea din uh, primul semestru și uh, toate uh, previziunile noastre economice de pe atunci s-au dovedit uh, greșite pentru că în a doua jumătate a lui 2011 economia a scăzut foarte mult creșterea economică cu consecințe clare pentru inflație și situația a fost complet diferită. Și în consecință am corectat aceste majorări dinaintea verii în lunile noiembrie și decembrie. Și după cum bine știți, politica monetară are nevoie de ceva timp ca să se transpună uh, în fapte. Deci e un decalaj. Deci cu aceste uh, schimbări care au intervenit uh, în răstimp de câteva luni, nu a, uh, reprezintă o explicație pentru a doua recesiune pe care am avut-o în 2012-2013. Explicația pentru această a doua recesiune Uh, ține total de politica fiscală și consolidarea fiscală simultană efectuată de către toate statele membre ale zonei euro în timpul acestor ani. Și un document al Comisiei coroborează acest lucru. Acest document uh, folosește modelul Quest pentru a simula uh, aceste exerciții de consolidare uh, simultane doream să vă explic că politica monetară, deci putem spune că, da, într-adevăr, acum că timpul a trecut, putem spune că explicațiile, eh, că așteptările de pe atunci nu au fost confirmate, dar am uh, corectat foarte repede uh, aceste majorări în uh, noiembrie și decembrie 2011. A doua întrebare în ce privește riscul suveran. Riscul suveran e abordat la fel Uh, cum se, cum se uh, sugerează în raportul celor cinci președinți, care spune că, într-adevăr, e o problemă potențială pentru că dacă asistăm la o concentrare prea mare a portofoliului unei uh, bănci, în, în situații de stres ar putea să creeze vulnerabilitate pentru banca respectivă. Dar în raportul celor cinci președinți se mai spune și că uh, trebuie să avem o schimbare la nivel internațional în ce privește abordarea uh, datoriei suverane și uh, această chestiune face obiectul uh, activității Comitetului de la Basel II pentru a se crea condiții egale pentru to- toți actorii de pe piață. Această chestiune a riscului suveran în portofoliul bancar este o chestiune foarte complexă. Acum n-am timp să intru în uh, detaliu. Uh, trebuie să ținem cont de multe aspecte. Mă gândesc mai ales la faptul că orice schimbare nu ar trebui să genereze instabilitate automat uh, pe anumite piețe legate de datoria suverană. E o chestiune gravă, pentru că trebuie să ținem cont și de faptul că există totuși țări care anual trebuie să uh, ruleze sute de miliarde de, uh, de, de uh, datorie suverană. Ca această situație să aibă loc fără prea multe probleme, atunci uh, bănci, țările respective trebuie să se bazeze pe emitenții acestor obligațiuni care ajung la maturitate. E una dintre problemele situației, dar vă sugerez să citiți discursul pe care îl voi rosti în luna mai va fi un discurs de rămas bun la conferința BCE pe care o vom organiza în luna mai. Mă voi referi uh, în uh, amănunt la uh, chestiunea riscului suveran. În ce privește lichiditatea și rezoluția, acest zvon a adus și mai multă confuzie, pentru că bineînțeles că problema nu are de-a face cu lichiditate care trebuie să fie pus uh, la uh, dispoziția unei bănci bune care uh, iese sau provine dintr-un proces de rezoluție. Dacă supraveghetorii constată că o bancă este solvabilă, deci că e într-o situație corectă, atunci banca respectivă trebuie să aibă acces la finanțare ca orice altă bancă, deci nu avem de a face cu nicio schimbare în legătură cu politica față de uh, băncile bune, să zicem, care ies uh, uh, cu succes din procesul de rezoluție. Însă, mai există un aspect în timpul acestui proces de rezoluție, care s-ar putea să dureze câteva zile, totuși, în timpul uh, acestei uh, perioade, mai ales dacă nu există niciun fel de moratoriu, și moratoriul este o altă problemă delicată, dar dacă nu există un moratoriu, în acest proces de rezoluție, s-ar putea ca banca respectivă să aibă nevoie de uh, lichiditate, în timp, deci în această perioadă care, în care ea face obiectul rezoluției. Și e o problemă care vizează doar răstimpul uh, respectiv. Și nu fac decât să citez ceea ce a fost uh, convenit recent în Regatul Unit și există dintotdeauna în SUA. În Regatul Unit, The Bank of England a creat un program sau o, un mecanism pentru uh, lichiditate uh, în uh, sistemul de rezoluție pentru perioada respectivă pentru care banca respectivă va uh, garanta uh, sumele respective de la trezoreria britanică. Pentru că, în circunstanțe obișnuite, și sperăm că așa se întâmple, știm că uh, Banca Angliei nu poate să pună la dispoziție uh, bani sau active uh, la dispoziția unei, uh, unei bănci vulnerabile care a fost uh, declarată insolvabilă sau care poate să ajungă la faliment. Și deci, într-o astfel de situație, Banca Angliei nu pune la dispoziție active. Dar Regatul Unit și SUA au lansat aceste proceduri prin care se spune că în procesul de rezoluție se Uh, pot soluționa problemele de lichiditate în acest răstimp. Și sper ca și Europa să ajungă la o astfel de soluție, la o soluție la această problemă uh, care este necesară pentru a avea un sistem uh, solid de rezoluție a băncilor. Mulțumim, Pervanș Perez. Mulțumesc în numele grupului socialiștilor. Și eu uh, aș dori să vă mulțumesc pentru anii de cooperare care stau în urma noastră. Am înțeles că este ultima prezență la comisia noastră. Și alți colegi uh, v-au uh, mulțumit, o fac și eu. Aș dori să vă pun și eu câteva întrebări. Prima dintre ele se leagă de raportul pe care îl redactez împreună cu Uh, tovarășul, uh, coraportorul de la PP, cu privire la uh, revizuirea autorităților de supraveghere, mai ales în ce privește posibilitatea de a lansa aceste teste de stres. Știm că Banca Centrală se află cu mult înainte, dar aș dori să știu cum riscurile climatice Uh, sunt uh, luate în uh, considerare în aceste teste de stres. Știm că aceste riscuri nu fac, o, reprezintă o preocupare pentru bancherii de la băncile centrale, ori toată lumea știe că aceste riscuri sunt reale. Deci aș dori să știu cum le veți integra în aceste teste de stres. O a doua întrebare legată de felul în care Banca Centrală Europeană se exprimă atunci când se pune problema numirii membrilor. Pentru că știți că atunci când a fost numită succesorul dumneavoastră, tot acest proces a generat tot felul de preocupări și de comentarii îndreptățite, pentru că felul în care membrii comitetului uh, sunt uh, desemnați uh, garantează legitimitatea instituției. Banca Centrală procedează și a procedat și de această dată uh, printr-un anunț succint, fără niciun fel de dezbatere publică. Considerați că așa ar trebui să continue lucrurile și pe viitor? Sau uh, credeți că lucrurile ar putea să evolueze? Și o altă întrebare, ultima întrebare legată de prima de altfel, în contextul strategiei de achiziționare pentru acest quantitative easing, relaxare cantitativă. Credeți că tot ce a făcut Banca Centrală în domeniul transparenței uh, e suficient sau credeți că putem merge și mai uh, departe? Știți că uh, în contextul acestor achiziții e important să știm Uh, care sunt achizițiile făcute în domeniul uh, economiei verzi, de exemplu, sau economiei uh, maro, care au o consecință asupra activității economice din aceste domenii. O să, mă, o să răspund în limba engleză. În ce privește testele de stres și riscurile climatice, Așa cum ați spus și dumneavoastră, în mod normal, aceste riscuri uh, de mediu nu sunt incluse în uh, testele de stres uh, obișnuite pe care le facem noi de obicei. Cred că ar fi greu și, de fapt, sunt de acord că ar trebui să procedăm astfel, ar trebui să avem o analiză a, a catastrofelor climatice majore atunci aceste riscuri ar fi justificate, dar uh, aceste accidente nu ar putea să fie incluse într-un test uh, de stres obișnuit. Pentru că mm, nu uh, au un grad de probabilitate care să ne permită să le includem în testele de stres. Dar Banca Angliei a încercat să vadă ce se întâmplă dacă cu schimbările climatice, va crește nivelul mării, care ar fi consecințele asupra activelor din Regatul unic și așa mai departe. O astfel de analiză a riscurilor, care nu ar putea să fie considerată un test de stres, ar trebui să fie efectuată pentru că, într-adevăr, aceste uh, active ar putea să fie afectate, e un risc real și deci băncile ar trebui și ele să fie vizate, mai ales companiile de asigurări ar trebui să-și facă grijă în legătură cu aceste uh, evenimente potențiale. Și știu că companiile de asigurare chiar își fac griji, dar în orice caz este o chestiune care ar trebui să fie formalizată, să fie uh, fac obiectul uh, uh, autorităților de supraveghere, să vedem ce s-ar putea întâmpla într-o astfel de situație. În legătură cu o întrebare, uh, procedurile respect, respectă legislația, nu știu de ce, nu văd de ce s-ar schimba. După cum știți, aceasta este opțiunea Consiliului și atât uh, Parlamentul cât și PCE au un aviz uh, consultativ. Deci, până la urmă, este vorba de decizia Consiliului. Nu cred că procedura se va schimba pe viitor. În legătură cu ultima întrebare. Da. Au fost întrebări legate de programul nostru de achiziții dar aș dori, în primul rând, să spun că noi am dat dovadă de transparență în ce privește programul nostru de achiziții. Atât în ceea ce privește uh, risc, uh, bondurile, obligațiunile suverane, în care am furnizat uh, tot felul de informații și am încercat să vedem care ar fi consecințele pe lunile următoare, iar în ceea ce privește obligațiunile corporatiste, suntem banca centrală care uh, publică uh, informații mult mai multe decât orice altă bancă centrală care a achiziționat uh, obligațiuni corporatiste. Uh, publicăm aceste, uh, aceste informații uh, săptămânal, uh, lunar și așa mai departe, dar publicăm și lista obligațiunilor pe care le-am uh, cumpărat. Nici o altă bancă centrală nu a procedat așa și apoi nu uh, publicăm doar datele agregate și nu cât uh, am uh, cumpărat câte obligațiuni. De ce? Pentru că noi considerăm că trebuie să ne facem achizițiile în funcție de efectele monetare pe care dorim să le obținem, dar dorim să ne să avem o influență cât mai mică în ce privește formarea prețurilor pe piață. Înțelegem foarte bine că investitorii și firmele și băncile ar dori să știe cu precizie cât uh, sau uh, câte obligațiuni are uh, Banca Centrală, pentru că atunci când obligațiunile ajung la maturitate pot să-și facă calcule și profituri în legătură cu bondurile respective. Dar pe noi ne interesează să punem la dispoziție informațiile care să nu interfereze în ce privește formarea prețurilor. Noi considerăm că furnizăm suficiente informații. Toate uh, obligațiunile pe care le cumpărăm uh, fac obiectul publicației și uh, publicăm și sumele totale. Din obligațiunile pe care le-am cumpărat, am cumpărat 47 de uh, emisiuni de uh, Uh, de, de obligațiuni verzi și ele reprezintă 5% din totalul achizițiilor, deși aceste 47% reprezintă doar 3,8% din uh, obligațiunile pe care le cumpărăm. Și după cum știți, cumpărăm și Banca Europeană de Investiții o sprijinim și pe ea care are o activitate foarte uh, importantă în emiterea de obligațiuni verzi am să spun doar că nu e o chestiune uh, care ne-a scăpat. Noi considerăm că am avut uh, o abordare corectă, fără a pune sub semnul întrebării obiectivele monetare ale programelor noastre. Mulțumim! Uh, ne-am bucurat dacă nu ați mai cumpăra uh, obligațiuni de la companiile de jocuri de noroc. Da, ele sunt actori pe piață dar vom continua această dezbatere cu ocazia audierii uh, candidaților pentru postul de vicepreședinte. Vom continua să sporim transparența dar și orientarea acestei activități de achiziționare de obligațiuni. o dezbatere în care noi ne-am implicat de mult. Aș dori să vă mult, mulțumesc ă, foarte mult. Am avut, ă, ca întotdeauna, un schimb de vedere foarte Uh, intens, foarte rodnic cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru calitatea răspunsurilor dumneavoastră, pentru uh, seriozitatea cu care ne-ați răspuns, cu care ne-ați obișnuit altfel. De aceea mă bucur uh, de fiecare dată când vă primim în rândul nostru, Mulțumim încă o dată, domnule vicepreședinte Constanțiu, pentru angajamentul, implicarea dumneavoastră pentru relația de calitate pe care ați avut-o cu Parlamentul European. European. Vă urăm mult, mult succes și cred că meritați chiar aplauzele noastre. So, dear colleagues, let's move to next. Dragi colegi, haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de stabilirea sediului Autorității Bancare Europene. Discutarea amendamentelor. Unde sunt raportorii? Vă rog, stimați raportori. Nu voi uh, spune prea multe în introducerea acestui punct, pentru că e foarte simplu. Avem câteva amendamente de discutat la raportul Baz-Beres, așa că mai voi da cuvântul imediat coraportorilor. Buhart, te rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru că avem acest schimb de opinii în această după masă, avem ocazia să discutăm aceste amendamente care nu sunt uh, foarte numeroase, în total 19. Din punctul meu de vedere, aș dori să insist uh, pe punctele cheie ale raportului comun. Următoarele. Pe de parte, criticile exprimate de noi vis-a-vis -vis de procedura decizională respectată de Consiliu și Comisie. Apoi, informații cerute privind modul în care s-a ajuns la această decizie și la modul, la ponderea criteriilor respectate în această decizie. În al treilea rând, cerem o revizuire rapidă a declarației comune privind agențiile comune așa cum uh, a confirmat deja plenul Parlamentului European privind Agenția Europeană pentru Medicamente și, în al patrulea rând, Parlamentul ne dorim să aibă um, prerogative complete de colegiuitor în contextul luării acestor uh, decizii. Ultimul punct se referă la cererea ca Uh, mutarea sediului ABER să se pregătească la timp, să fie încheiată la timp înaintea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. A expirat termenul de depunere a amendamentelor la Comisia Econ și aceste puncte nu au fost atacate de niciun coleg. Nu s-a depus niciun amendament privind modificarea uh, legislației în regulamentul uh, ABER, deci au fost depuse doar 19 amendamente pentru uh, rezoluția legislativă, însă, da, nu, 14 în total. Deci uh, știu în continuare să fac socoteli. Primele 5 le-am depus noi, deci și matematica va fi utilă și în viitoarea carieră profesională. Deci, în total au fost depuse 14 amendamente pentru rezoluția legislativă. Dintre acestea, nu toate se referă la mutarea sedului Autorității Bancare Europene. Nu au ce căuta în acest raport uh, cereri uh, forfetare privind uh, sporirea bugetului autorităților europene de supraveghere sau cereri nediferențiate privind strictețea reglementării sectorului financiar după Brexit. Grupul meu politic nu a cerut nicio modificare și profit de această, de această ocazie să cer și să insist asupra sprijinului oferit de PPE acestui raport. O să respectăm cele cerute în plenara Parlamentului European vis-a-vis -vis de Agenția pentru medicamente Uniunii Europene și anume revizuirea declarației comune. Uh, suntem de acord cu această cerere și, dincolo de egoismele naționale, ar trebui să uh, insistăm asupra aspectelor instituționale în aceste proceduri. Se spune foarte clar că o asemenea decizie nu este uh, posibilă în absența implicării Parlamentului European. Sperăm să avem succes cu ocazia votului din 24 aprilie pentru a putea începe și dialogul tripartit cu Consiliul. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Pervanș Perez. Mulțumesc. Bucat Balț a spus, că am spus ce era de spus deja. Nu voi reveni la propunerea coraportorilor pentru că am dezbătut-o deja. În legătură cu cele 14 amendamente depuse, unele au fost uh, depuse de socialiști, de colegi socialiști și sunt de acord cu majoritatea, poate nu cu toate însă, culmea. Dar cred că cel mai important lucru este să lăsăm intact spiritul propunerii coraportorilor. Acesta este ca Um, această mutare a autorității bancare europene să aibă loc în condiții bune și, așa cum o cere Comisia pentru Bugete, să aducă um, îmbunătățiri la nivelul eficacității gestionării bugetului, acolo unde se poate, dar și să profităm de ocazie pentru a aminti rolul Parlamentului European în astfel de situații. Avem o declarație comună din 2012 care în mod clar nu este potrivită situației actuale. Și aș dori să adaug uh, în trecere că nu este un lucru neutru faptul că Parlamentul repune în discuție această declarație din 2012. În principiu, uh, înainte de sfârșitul acestui mandat, s-ar putea crea o nouă agenție nu știu cum se va numi până la urmă, dar se discută o propunere a Comisiei de a se crea o agenție pe care aș numi o agenție a muncii, deci care ar face o coordonare a uh, organelor naționale care se ocupă de uh, protecția muncii, de inspectoratele muncii. Și deci se pune problema deciziei uh, sitului unde se va afla sediul acestei noi uh, autorități. Uh, de aceea dezbaterea este atât, atât de importantă. Cred că cât de repede trebuie să demarăm discuțiile cu Consiliul pentru a stabiliza cadrul juridic uh, pentru stabilirea sediului, uh, pentru uh, finalizarea stabilirii sediului autorității bancare, pentru că, dincolo aspectele uh, politice, există o serie de aspecte um, operaționale și în contextul Brexitului, cu siguranță, e important ca autoritatea bancară să funcționeze bine încă din prima zi în, pe noul sit. Nu voi relua amendamentele uh, fiecare în parte, dar cred că vom putea sprijini anumite amendamente, uh, um, mai ales uh, din partea introductivă. Însă, domnule președinte, un amendament nu cred că poate fi acceptat pentru că pune sub semnul întrebării însăși prevederile tratatului în legătură cu sediile. Iar în calitate de socialistă, Ă, mă voi pune de acord cu coraportorul pentru a vedea în ce măsură acceptăm anumite propuneri. Iată ce am avut de spus în legătură cu cele 14 amendamente depuse de colegi, pe lângă cele 5 amendamente depuse de coraportori. Apoi avem uh, avizele celor două comisii care uh, s-au pronunțat, Comisia pentru Bugete și Comisia AFCO. Um, AFCO uh, a avut o abordare originală la inițiativa colegului Elmar Brock a adoptat o declarație care este anexată rezultatului votului privind noul sediu al Agenției pentru Medicamente și mi se pare coerent ca și noi să adoptăm aceeași declarație chiar dacă va fi um, oarecum redundant cu ceea ce am propus. Deci, cumva, trebuie să ne asigurăm că nu spunem de trei ori același lucru. Dacă Parlamentul dorește să fie auzit, trebuie să aibă um, texte logice. Um, ceea ce privește amendamentele Comisiei pentru Bugete, acestea nu se referă la propunerea legislativă, ci la propunerea de rezoluție. Și cred că majoritatea pot fi adoptate de comisia noastră pentru că merg în direcția cea bună și, anul, și oglindesc o preocupare legată cu uh, o utilizare cât mai eficientă a bugetului. Vă mulțumesc! Um, Domnul Luche, în uh, numele raportorului său din umbră, da, îl înlocuiesc pe domnul Lunț, care cere scuze că nu poate fi alături de noi astăzi, dar m-a rugat să citesc următoarea declarație în numele său. Suntem de acord cu formularea generală din proiectul de raport uh, al PE și sprijinim mai ales observațiile făcute în legătură cu relația între AB și ESMA și observațiile în legătură cu procedura de vot Uh, care a dus uh, la deciziile finale care au, trebuit, au fost uh, luate prin tragere la sorți. Orice declarație comună revizuită în legătură cu agențiile decentralizate și un rol mai important al Parlamentului European trebuie să respecte principiul distribuției geografice și echilibrul între state membre mari și mici problema distribuției geografice poate să și posibile dezavantaje pentru statele membre mai mici a fost abordată de domnul Hayes în uh, discuția precedentă. Uh, Autoritatea Bancară Europeană se va muta în Franța, dar sunt încă state membre care nu au nicio agenție. Am fi uh, recunoscător dacă coraportorii vor ține cont de acest lucru în raportul final. Vă mulțumesc, spune domnul Lunț. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Clinț. Eh, ich bin mit... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte de acord cu raportul și cu observațiile raportorului Burhard Balz. Într-adevăr, trebuie să fim atenți ca prerogativele instituționale ale Parlamentului European sunt eh, respectate și noi putem să le exercităm și în ultimii ani, ca să spun așa, comitetul nu a ratat nicio ocazie pentru a ne demonstra că ar fi primus inter pares, dacă nu chiar uh, un superior în, uh, în relațiile cu celelalte instituții europene. În drept urmare, mă bucură faptul că am ales o, for, o formulare foarte clară pentru a explica acest, uh, exprima acest lucru. Faptul că atât pentru Autoritatea Bancară Europeană cât și pentru Agenția Europeană pentru Medicamente Um, s-a decis prin uh, tragere la sorți, ne demonstrează că ceva nu este în regulă cu criteriile. Dacă ar fi criterii transparente pe care să le înțeleagă toată lumea, din punctul meu de vedere, s-ar ajunge la o decizie clară și nu ar mai fi nevoie să se tragă la sorți până la urmă uh, câștigătorul. Este o situație nefericită și mi-aș fi dorit, chiar dacă sunt un euro deputat german să profităm de această ocazie pentru a alege sediul uneia dintre aceste agenții într-un stat din centrul și estul Europei, de exemplu Slovacia își depusese, cu, Bra- cu Bratislava își depusese candidatura, am ratat această ocazie. Din acest punct de vedere, înțeleg dorințele ECR-ului exprimate de colegul nostru Lunes și anume să țină seama mai degrabă de um, redistribuirea geografică de uh, statele din Europa de Est, dar nu pot să înțeleg amendamentul 13 în care se spune că cu cât ar fi mai mare rolul Parlamentului European, cu atât s-ar reduce șansele statelor de dimensiuni mai mici eu nu voi susține acest amendament cu numărul 13. Am probleme legate și de amendamentul 14 al lui Paul Tang. Este posibil ca uh, serviciile de backup să uh, ABE și ESMA să fie folosite în comun, nu și pe, din, din partea altor uh, agenții. În general, susțin acest raport și cu excepția celor două amendamente amintite și celelalte amendamente depuse. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc. Slovacia și-a depus candidatura pentru agenția uh, pentru medicamente, nu pentru uh, autoritatea bancară europeană, deci Sven Giegold. Da, foarte pe scurt. Nu am depus niciun amendament pentru că suntem mulțumiți cu proiectul de raport și am citit toate amendamentele și nu sunt deloc convins că vreunul ar fi necesar. Am putea vota raportul în forma propusă de raportori, am putea accepta și câteva din amendamentele depuse. Unele mă fac curios, însă nu se referă oricum la esența problemei, care, din punctul meu de vedere, este următoarea. Din punct de vedere instituțional, spunem că ce s-a întâmplat este puțin ciudat să avem două decizii luate în urma unei uh, trageri la sorți și că Consiliul nu tratează cu toată seriozitatea litera legii. Am avut o problemă similară când a venit vorba de numirea în Consiliul de în BCE și în loc să mă lungesc prea mult, aș cere președintelui să ne spună care este situația negocierilor purtate cu Consiliul și cu Eurogrupul când vine vorba de numirea, numirile făcute în BCE. Pentru că eu văd că se întâmplă același lucru. Este aceeași problemă. Care este rolul instituțiilor, instituției noastre când vine vorba de decizii Uh, pe care Consiliul consideră că le poate lua singur. Chiar dacă prerogativele noastre sunt diferite, în domenii diferite, se pune întrebarea cât de, uh, cu câtă seriozitate suntem tratați, uh, de câtă seriozitate dăm și noi dovadă și sper că vom avea o sesiune de vot foarte scurtă. Mulțumesc. O să vă răspund Mariza, nu știu dacă îl înlocuiesc pe domnul Papadimulis, te rog. Thank you, Roberto. Dimitris cannot be here. He apologizes, so on behalf of... Uh, Dimitri nu poate fi prezent, îți cere scuze. În numele lui doresc să mulțumesc celor doi coraportori pentru tot ceea ce au făcut și voi citi acum declarația colegului meu în ciuda faptului că există o decizie a Consiliului pentru Afaceri Generale pentru stabilirea sediului uh, Autorității Bancare Europene, Parlamentul European trebuie să spună foarte clar anumite lucruri, mai ales în legătură cu procesul de decizie. Grupul meu a repetat de multe ori dezacordul său în legătură cu rolul Autorității Bancare Europene în cadrul general al supravegherii financiare, dar astăzi trebuie să ne asigurăm că rolul Parlamentului European în, uh, rolul, uh, în procesul de decizie este asigurat. Trebuie să ne asigurăm că crește transparența uh, și atitudinea autorității față de angajați se îmbunătățește. Cooperarea în cadrul ciclului legislativ și calitatea colaborării dintre co-legiuitori trebuie să fie asigurată, conform articolului 295 din Tratatul um, Uniunii Europene. Um, regretăm faptul că stabilirea sediului a fost hotărâtă printr-un acord doar între statele membre. Doar o implicare a, par- o implicare a Parlamentului trebuie asigurată. De aceea cerem o revizuire imediată a declarației comune din 2012 privind agențiile centralizate. Punem accentul asupra criteriului echilibrului geografic în ceea ce privește uh, stabilirea sediului agențiilor. Um, funcționarea Agenției Bancare Europene și coordinarea cu alte acțiuni și uh, rapoarte regulate din partea Comisiei sunt foarte importante. Condițiile de lucru ale angajaților și condițiile de viață ale familiilor lor sunt criterii, criterii importante, precum și dimensiunea bugetară și capacitatea administrativă și eficiența. Independența și imparțialitatea uh, autorității bancare este extrem de importantă. Așteptăm cu nerăbdare să rediscutăm uh, aceste lucruri în dezbaterile de la reuniunile uh, raportorilor din urmă. Mulțumesc! Mulțumesc, Bernard Monod! Nu am nimic de spus, domnule președinte. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Înainte de a da de nou cuvântul raportorilor, trebuie să spun că sunt de acord. Că să cam spune în raport ce era de spus. Deci, în calitate de membru care intervine la Catch spun că amendamentele nu au o valoare adăugată foarte mare, raportul e deja bun. În aliniatul 4 se spune s-a hotărât și așa mai departe, se spune lucrul cel mai important, ce anume că statele membre au hotărât între ele. Dar aceasta este decizia. Deci spun că ne implică, dar de fapt nu ne implică. Situația e complexă. Raportul este unul foarte bun și principala problemă este tocmai aceasta. Comisia face o propunere pe baza deciziei statelor membre. Ehm, nu e clar dacă este o decizie a Consiliului sau a statelor membre. dar apoi Comisia își face propunerea fără să consulte Parlamentului, dar apoi se spune că uh, noi participăm, dar noi trebuie să fim liberi să luăm altă decizie. Deci suntem de acord cu conținutul, dar nu cu procedura. Tocmai asta e problema. Oricum, raportul este unul foarte bun. După cum știți, președintele Parlamentului a trimis o scrisoare președintelui Tusk și domnului Santeno și președintelui Consiliului și așteptăm răspunsul. Și dacă nu primim răspunsul la timp, bineînțeles vom reevalua situația la nivel de coordonator și vom vedea ce măsuri putem lua. Deci uh, ținem cont uh, și urmărim evoluția situației. A cuvântul din nou raportorii. Um, sprijinim ceea ce au spus colegii și anume că propunerea inițială a coraportorilor a fost cea bună. A spus lucrurilor pe nume. Uh, comisiile AFCO și Budget au făcut anumite propuneri pe care vă trebui să le introducem în uh, textul final și cred că pe această bază vom obține mandatul din partea comisiilor să intrăm în negocieri cu Consiliul în legătură cu această parte a raportului. Din câte am înțeles, declarația de la AFCO merge în aceeași direcție ca și raportul. Rămâne de văzut să faceți dumneavoastră cum doriți, cum doriți să integrați lucrurile. Bun. Calendarul. Votul la Econ va avea loc pe 24 aprilie. Anunțul, apoi se va anunța în plenare intrarea în negocierile instituționale pe 2 mai. Următoarea noastră reuniune va avea loc luni pe 23 aprilie după masa și marți 24 aprilie toată ziua. S-a încheiat ședința. Mulțumesc!